Următorul punct de pe agenda, declarația Comisiei privind situația actuală a negocierilor privind Uniunea Bancară Europeană. După cum vedeți, sosește noua echipă a Comisiei. Eu îl salut pe domnul comisar Barnier. și de îndată ce va fi uh, gata, uh, îi voi da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vă mulțumesc uh, celor care sunteți prezenți la această dezbatere, mai ales că este înaintea unui vot foarte important pe care îl veți da pentru acest uh, important document european. Aproape la cinci ani după căderea băncii Lehman Brothers, noi împreună, Parlamentul, Ministrii de Finanțe, Comisia pentru Finanțe, am pus la punct o ordine de zi, o agenda unor inițiative ca să reacționăm la această criză, să uh, vedem ce așteaptă de la noi cetățenii și contribuabili pentru a repara manipulările și erorile comise de anumite bănci și pentru a ajuta sectorul bancar cu raportorul dumneavoastră, Otmar Caras, uh, am întărit soliditatea băncilor și am pus bazele uh, unui document unic cu reguli care se aplică băncilor europene. Este cea mai bună armă, fiind vorba de peste 8.000 de bănci, uh, arma împotriva fragmentării, dar păstrând în același timp diversitatea, pentru că și eu, ca și dumneavoastră, ținem la diversitatea uh, peisajului bancar european. Există un uh, mecanism unic de supraveghere a băncilor cu raportori din partea dumneavoastră, Marian Thyssen, de exemplu. Mergem mai departe și în felul acesta peste câteva mii de bănci din Europa vor fi supravegheate coordonat sub autoritatea Băncii Centrale Europene și astfel vreau să salut președintele, domnul președinte Mario Draghi, pentru că acest Consiliu de Supraveghere va putea să funcționeze în lunile următoare. Acest nou sistem păstrează și respectă piața unică și toate statele care doresc se pot alătura acestui mecanism unic de supraveghere. Așa încât, doamnelor și domnilor eurodeputați, nu pot să spun că sunt uh, mulțumit de mine și nu e momentul să mă așez pe laurii pe care i-am câștigat. Mai avem foarte multe lucruri de făcut. Și e vorba doar de o singură, o primă etapă către Uniunea Bancară. Trebuie să continuăm întărirea uh, activelor bancare, bilanțurilor bancare, însănătoșirea lor Uniunea bancară este cel mai mare proiect uh, comun de la crearea euro și trebuie să se bazeze pe mecanismul unic de rezolvare a crizelor bancare care stabilește regulile precise și previzibile, iar băncile să plătească pentru bănci, să nu mai plătească contribuabili, așa cum s-a întâmplat în acești cinci ani. Iar prima prioritate este adoptarea directivei privind redresarea și uh, rezolvarea problemelor bancare, prevăzând că pierderile băncilor care sunt în bancrută vor fi în primul și în primul rând asumate de acționari, de creditori și nu de contribuabili. Negocierile pe marginea acestui text au început de mai uh, mult de un an, ceea ce nu este anormal pentru o reformă de o asemenea amploare. E greu pentru că trebuie să conciliem nevoia de siguranță juridică a acționarilor și a creditorilor care trebuie să știe dinainte care sunt pierderile pe care și le asumă în cadrul unei asemenea situații și o anumită flexibilitate pentru a putea avea acces la fondul acesta pentru absorpția pierderilor. În ciuda dificultăților, în ciuda complexității, a avut loc prima reuniune, prima negociere tripartită în iunie și uh, colegiuitorul și raportorul dumneavoastră, coraportorul dumneavoastră, domnul Rotmark, au dat dovadă de dorința de a ajunge la o înțelegere pentru stabilitatea și buna funcționare a acestui mecanism pe lângă regulile de rezoluție care vor consolida documentul unic care cuprinde regulile, ați auzit uh, sigur de mecanismul unic de rezoluție pe care l-am propus în numele Comisiei Europene pe 10 iulie anul acesta avem nevoie de un mecanism clar de luare a deciziilor care să se bazeze pe un Consiliu de Rezoluție unic care să pună la punct decizii rapide, coerente pentru rezolvarea tuturor uh, instituțiilor bancare de pe teritoriu acționarii, creditorii, pe lângă aceste elemente avem uh, ideea unui fond din care să răspundă la ideea că băncile trebuie să plătească pentru bănci și ne vom mobiliza pentru a ajunge la uh, succesul acestui mecanism și la viabilitatea băncilor uh, a avut loc cu statele membre pe 19 iunie o reuniune a grupului ad hoc uh, cu statele membre. Vom vorbi mâine la Vilnius cu ministrii de finanțe și Parlamentul a desemnat-o ca raportor pe doamna Eliza Ferreira. Împreună cu doamna respectivă vom stabili un calendar până la sfârșitul lui noiembrie primele schimburi, pentru a organiza primele schimburi cu dumneavoastră. Reuniunile cu statele membre ne asigură în ce privește temeiul juridic, este vorba de articolul 114 din tratat, ca și pentru propunerea de rezoluție. În ceea ce privește Comisia, nu ne dorim să avem niște, să ne asumăm răspunderi suplimentare, pentru că avem foarte multe oricum, așa încât am propus ca noi, Comisia, să jucăm un rol minim în această problemă care se va baza, Consiliul acesta de rezoluție se va baza în primul rând pe autoritățile um, naționale care vor colabora vor fi avute în vedere atât interesele țărilor gazdă cât și a interesele celorlalte țări uh, și astfel în funcție, uh, în funcție de banca care trebuie avută în vedere, a cărei situație trebuie rezolvată iar uh, grupurile de bănci transnaționale vor fi și ele reprezentate în acest Consiliu. Apoi, în ceea ce privește interacțiunea, mecanismul unic de rezoluție și autoritățile naționale din statele membre, în afara Uniunii Bancare, chestiunea aceasta va fi rezolvată în directiva despre care vorbeam. Toate aceste chestiuni fac obiectul discuțiilor pe care le vom avea în săptămâna viitoare. Sigur că există divergențe între Comisie, Parlament și statele membre, oricum unele dintre ele, uh, și l-am ascultat cu multă atenție, dar sper că vom găsi, vom reuși să găsim soluții acceptabile pentru toate părțile, așa cum am reușit împreună în ceea ce privește supravegherea în zona euro și că vom ajunge cât mai repede să facem acest lucru. Sper că înainte de sfârșitul anului și sper evident ca înainte de luna martie anul viitor. Avem șansa istorică să finalizăm Uniunea Bancară este sursa principală de finanțare a economiei, pentru că mare parte din Uniunea Europeană și economia este finanțată de bănci și această sursă de finanțare reprezintă și principala sursă de risc și de fragilitate. Obiectivul nostru este de stabilitate, de supraveghere, de rezoluție, pentru ca băncile să-și desfășoare activitatea, așa nume să financeze consumatorii, economia reală și întreprinderile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și voi asculta ce veți avea de spus în timpul acestei dezbateri. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am de făcut un anunț din cauza unei hotărâri a conferinței uh, președințelor uh, în timpul acestei dezbateri nu se va folosi procedura blue card, cartonașul uh, albastru și nici procedura catch the eye. Următorul vorbitor este domnul Gigol. Dragi colegi, stimată doamnă Tyson, astăzi s-a făcut un mare pas înainte pentru unirea europeană. În anii dinainte de criză, uh, multe proceduri au eșuat. Uh, această criză nu a fost recunoscută și nici evitată. Acest lucru are de-a face cu faptul că apropierea între instituțiile bancare și supraveghetorii naționali era mult prea mare. De aceea, Parlamentul European din 2010 a solicitat prin toate grupurile sale parlamentare ca marile bănci uh, europene să fie supravegheate central și că este nevoie de o uniune bancară, inclusiv de o unitate care să supravegheze această activitate și, de asemenea, un fond de rezoluție. Astăzi este, uh, astăzi ziua în care trebuie să discutăm și despre uh, supravegherea bancară și uh, când mutăm această supraveghere de la nivel național la nivel european. Dacă în prezent uh, supravegherea bancară uh, Uh, va fi concentrată uh, la nivel european central, atunci vorbim aici despre o concentrare de putere politică și concentrarea puterii politice cere control democratic, un control democratic parlamentar puternic. De aceea a fost atât de decisiv faptul că ne-am asigurat că Parlamentul European are și obține dreptul de control puternice. Noi uh, vom numi președinții Consiliului de Rezoluție și vom avea aici nu numai un candidat uh, sau candidată, ci vom participa la alegeri. De asemenea, vicele, uh, vice, vicepreședintele de la Banca Central Europeană și de Est va fi numit de către noi și în felul acesta controlul va putea fi exercitat. În al treilea rând, trebuie să ne gândim și la dreptul la supraveghere. În cazul în care noua autoritate uh, de supraveghere bancară nu funcționează cum trebuie, putem face acest lucru prin intermediul unei comisii de uh, supraveghere europene. Există acest comitet de supraveghere și, dacă este vorba de tranzacții, Parlamentul va fi informat despre toate cele mai puțin despre aspectele confidențiale. Acest lucru este important pentru toți cetățenii, dar și pentru instituțiile bancare, pentru că în felul acesta se obține o colaborare sporită între toate părțile. O unificare europeană nu înseamnă mai puțină democrație, ci, ca în acest caz, o mai multă democrație, pentru că noi, prin drepturile pe care le avem, uh, ne-am întărit în uh, drepturile noastre democratice. Cu toate acestea, soluția actuală reprezintă doar o soluție secundară ca valoare. Pentru noi aceasta nu a fost soluția preferată. Însă, ă, datorăm tratatelor europene faptul că politica monetară și fiscală nu am putut să le separăm atât de puternic precum am fi vrut. Consiliul a venit cu contribuții importante și noi am făcut-o, însă este regretabil faptul că pentru marile asigurări și companii de asigurări, atunci când acestea lucrează cu băncile, nu pot fi supravegheate la fel de la nivel european. De asemenea, este păcat că ca preț pentru această uh, regulă, a trebuit să acceptăm uh, reglementări ale autorității bancare europene. Pe viitor vor exista mai puține proceduri cu majoritate calificată aici, iar uh, procedura va fi simplificată. Acest lucru trebuie modificat, după cum spuneam, pe viitor. Însă Parlamentul a obținut un lucru. Atât uh, autoritatea de supraveghere, cât și autoritatea europeană uh, bancară, de la Banca Centrală Europeană, va avea de face cu bănci mici pe care le va trata în mod proporțional. O supraveghere comună nu trebuie să ducă la uh, eliminarea diversității. Ce trebuie să facem acum? Avem nevoie de următorii pași pe care trebuie să îi inițiem cu privire la Uniunea Bancară Europeană. Acum nu trebuie numai să exercităm puterea comună, ci să ne asumăm și răspunderea la nivel european. De aceea avem nevoie cât mai rapid de o um, autoritate Uh, bancară, un fond unic de rezoluție și un mecanism unic de rezoluție. Trebuie să uh, numim foarte rapid uh, președinții, astfel încât acest for de supraveghere să-și poată începe activitatea cât mai rapid. Trebuie să ne asigurăm că bilanțurile băncilor vor fi controlate cu rigurozitate cât mai rapid și trebuie să ne asigurăm că controlăm temeinic totul, astfel încât să ne uh, desfășurăm activitatea în mod corespunzător și să ne asigurăm că politica monetară și supravegherea sunt separate în mod corespunzător la BCE, precum am și convenit-o în prealabil. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum îi voi da cuvântul doamnei Thyssen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, ieri am auzit un discurs uh, solidar al Uniunii Europene, iar astăzi uh, uh, o prezentare privind Uniunea Bancară Europeană. Cred că a venit timpul să vorbim despre aceste subiecte, pentru că în spiritul construcției europene trebuie să ne întărim eforturile pentru a evita orice noi crize. Criza acută cu care ne-am confruntat în ultimul timp este poate pe cale de rezolvare, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe lauri. Astăzi trebuie să facem eforturi pentru a ajunge la o adevărată uniune bancară în cadrul acestei legislaturi. Uniunea bancară este fundamentală nu numai pentru Uniunea Economică și și uh, monetară în sine, ci pentru cetățeni. Cetățenii trebuie să-și dorească să investească în proiecte economice sustenabile. Domnule președinte, dragi colegi, vom vota pe un pachet legislativ care revizuiește uh, sistemul de supraveghere bancară. Iată un transfer de competențe, un transfer fundamental. Ne-a trebuit un an ca să ajungem la acest rezultat și uh, susțin uh, ceea ce a spus uh, coraportorul domnul Gigold pe această temă. Și trebuie să lansez un apel, trebuie să continuăm cu același dinamism și să ajungem la o Uniune Bancară Europeană completă. Este ceea ce susțin și în raportul meu privind Uniunea Economică și Monetară pe care l-am um, prezentat la sfârșitul anului trecut. Uh, stimate domnule comisar, s-au realizat foarte multe lucruri uh, din punctul de vedere al regulilor prudențiale, din punctul de vedere al sistemului de supraveghere bancară. Astăzi a venit momentul ca acest sistem să fie mai pertinent, mai relevant trebuie să ne dotăm cu instrumente și mecanisme care să ne permită să ne atingem obiectivele într-un mod eficient, echitabil, legitim, fără a cădea în capcana fragmentării pieței interne. De aceea consider că aceste propuneri reprezintă o bază bună de lucru, având în vedere că reflectă aceste uh, obiective. Uh, în ceea ce privește acel rulebook, acea, acele reglementări unice uh, care vizează o protecție eficientă a deponenților și a clienților băncilor, ei bine, aici cred că trebuie să ținem cont de structurile diferitelor bănci. Uh, sistemul nu mai trebuie să fie unul fragmentat. Trebuie să ne asigurăm că implementăm o adevărată guvernanță europeană care să garanteze depozitele cetățenilor și care să asigure un sistem de rezoluție. Ei bine, pentru a ne putea bucura de rezultatele muncii noastre, avem nevoie de o adevărată Uniune Bancară Europeană integrală. Dacă această încercare uh, are succes, cetățenii vor înțelege că viitorul nu va semăna cu trecutul și că uh, putem să avem mecanisme de rezolvare a crizelor mai eficiente și mai pertinente. Mulțumesc și acum uh, vorbitorii în numele grupurilor. Primul vorbitor, doamna wortman col Ja, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Recuperarea aceasta care se întrevede este importantă, dar există și o lipsă de încredere în bănci și sunt state membre care au suferit foarte mult din cauza crizei monedei euro și care au plătit mai acut companii, IMM-uri uh, au dificultăți în a obține împrumuturi sau trebuie să plătească dobânzi foarte mari, ceea ce înseamnă locuri de muncă pierdute, iar IMM-urile sunt motorul creșterii uh, al locomotivei uh, economiei noastre. De aceea este important ca Banca Centrală Europeană să se ocupe de supravegherea băncilor. Acesta fiind un element foarte important al Uniunii Bancare pe care sperăm să o punem astăzi pe roată. Banca Centrală Europeană este independentă și funcția ei monetară este importantă, iar funcția ei de supraveghere și de răspundere în fața opiniei publice și în fața Parlamentului European este foarte importantă pentru a avea legitimitate. PPU este de acord cu această chestiune. Le mulțumesc raportorilor, doamnei Tyson și domnului Gigol, pentru activitatea desfășurată. Domnule președinte, Uniunea Bancară nu există deocamdată. Anul viitor vom mai discuta foarte mult despre acest lucru pentru înainte ca supravegherea Băncii Centrale Europene uh, pusă în aplicare de Banca Centrală Europeană să funcționeze, iar mecanismul de stabilitate este foarte important și dacă vedeți că băncile nu sunt sănătoase, atunci trebuie să putem interveni robust la nivel european și să facem ce trebuie. Iată de ce grupul meu consideră propunerea dumneavoastră, domnule Barnier, o propunere foarte bună. Trebuie, sigur, să umplem golurile și să avem aceste discuții în lunile și săptămânile viitoare. Ca raportor din umbră pentru PPE, intenția noastră este să ajungem la un acord, să închidem această înțelegere cu Consiliul înainte de alegeri, deci și să avem o poziție adoptată în Parlament. E o chestiune foarte urgentă și înțelegem urgența acestei chestiuni. Totuși înseamnă că la nivel european, așa cum spunea domnul comisar Barnier, trebuie să ajungem la acest Consiliu de rezoluție. Președintele Băncii Centrale Europeană are o sarcină extraordinară în anii următori ca să se asigure că supravegherea poate realmente fi pusă în aplicare la începutul anului viitor, iar băncile trebuie să accepte acest lucru. Trebuie să existe susținere și încredere și din partea băncilor. Sigur că se pune problema și uh, revizuirii calității activelor. Cine anume o să facă uh, Eurogrupul, Banca Centrală Europeană, domnul comisar Barnier, care va fi implicarea dumneavoastră? Pentru că pregătirea pentru revizuirea aceasta a activelor este un lucru foarte important, iar linia s-ar putea să nu fie foarte clară. De, a, de aceea este bine ca independența să fie garantată în acest exercițiu, pentru că nu trebuie uh, să fim și judecători și jurați în acest exercițiu. Abordarea Uniunii Europene pentru băncile care au probleme și pentru garanțiile la depozite vor duce la restabilirea încrederii în sectorul bancar și trebuie să rupem uh, legătura dintre autorități și bănci pentru că rata creșterii economice nu și-a revenit încă, însă putem să-i dăm un imbol dacă băncile pot să facă ce au de făcut uh, ajung, oferind credite atât întreprinderilor cât și uh, doamna Ferreira este următorul vorbitor. Mulțumesc. Senhor Comissário, caros colegas, reacția europeană Mulțumesc, dragi colegi. Reacția europeană la criză a fost uh, insuficientă și departe de a fi una la timp. Dacă vom uh, încheia Uniunea Bancară Europeană până la sfârșitul acestui mandat, putem spune că am înregistrat progres substanțial ca reacție la criză. Sistemul bancar din Europa se presupune a fi legat de economia reală. Ar trebui să ofere credite, să genereze locuri de muncă Însă, atunci când se îndepărtează de acest tip de activitate și uh, se apropie de produsele cu speculative de risc uh, mare, atunci uh, drumul nu este cel potrivit. Noile politici uh, trebuie să se îndrepte împotriva noilor produse toxice care au inundat piața. Acest lucru înseamnă, în același timp, că banca a fost contaminată de acestea și atunci când băncile uh, cad, întregul sistem este periclitat, iar statele membre trebuie să salveze băncile uh, care tocmai aproape că au omorât Europa și uh, economia Uniunii Europene. Și, uh, de asemenea, și locurile de muncă au fost periclitate. Cred că trebuie să învățăm dintr-o astfel de experiență. Părea imposibil să creăm o Uniune Bancară Europeană după criză, însă acum se pare că se realizează acest lucru. Dar trebuie să fim prudenți. Parlamentul European știe că trebuie să se acționeze urgent. Comisia Europeană, de asemenea, și uh, Uh, înaintând cu activitatea noastră și concentrându-ne pe aceasta, construind, uh, am construit o clădire cu trei etaje, însă nu va uh, funcționa decât dacă toate aceste etaje, toți pilonii pe care se sprijină clădirea, vor fi la fel de puternici. Primul pilon uh, va fi încheiat astăzi, atunci când vom vota legislația care pune Banca Centrală Europeană în centrul mecanismului unic de supraveghere, în colaborare cu supraveghetorul național și cu uh, parlamentele. Se va insista pe transparență și pe un board de supraveghere uh, echilibrat uh, în care să fie reprezentate toate uh, nivelurile și toți participanții. Însă nu este suficient să împărtășim reguli dacă uh, în situații de criză băncile sunt uh, salvate din nou de către contribuabili. Avem un sistem pe care îl vom înființa până la sfârșitul anului și creditorii și uh, acționarii ar trebui să contribuie în primul rând uh, atunci când o bancă ajunge într-o situație dificilă. Salut Comisia pentru înaintarea unei astfel de propuneri, uh, o propunere care a fost înaintată înainte de vacanța de vară uh, și a fost uh, rezultatul negocierilor comune. S-a discutat de asemenea despre Fondul Unic de Rezoluție. Am uh, început și negocierile cu privire la al treilea pilon, organizarea depozitelor. Nu a fost încheiat încă nimic, însă știm uh, cum arată viziunea noastră cu privire la Uniunea Bancară și nu mai sunt numai cuvinte goale. Știm care sunt principiile pe care le susțin grupurile politice. A existat un raport din proprie inițiativă în 2010 Negocierile sunt departe de a fi încheiate. Există în continuare riscul de a renunța uh, în fața anumitor interese, însă cred că cetățenii se pot baza pe un Parlament European activ și hotărât care dorește să uh, adopte legislație în ce privește domeniul Uniunii Bancare, o legislație care să protejeze contribuabilii și în fața uh, deciziilor greșite ale managerilor și în fața riscurilor care pot apărea. Avem și alți parteneri, precum uh, Consiliul, care va fi uh, și el pătrunzi de același spirit și trebuie protejat, uh, care trebuie să protejeze de asemenea um, de dezastre sociale și economice. Trebuie să ne asumăm responsabilitățile uh, și să mergem pe această direcție în continuare. Președintele, mulțumesc. Voi da acum cuvântul următorului orator, domnul Gular. Thank you, Mr. President. Mulțumesc. Bună ziua, domnule comisar, uh, bună ziua tuturor. Uh, aș zice, în sfârșit, în sfârșit am reușit să trecem peste un nou obstacol din această cursă cu obstacole, cursă care nu s-a terminat, cum a spus și dumneavoastră și Sven. Cred că a avut dreptate, doresc de asemenea, de altfel să-l salut pe el și pe Marian pentru toate eforturile pe care le-au făcut. Într-adevăr, ar trebui să ne aducem aminte că Parlamentul uh, a cerut un mecanism de supraveghere integrat uh, în 2010 și în acel moment acest lucru părea imposibil. Da, din când în când trebuie să ne autofelicităm, nu face rău nimănui, dar trebuie să mergem mai departe. Această nouă misiune care este acordată Băncii Centrale Europene aduce o schimbare esențială, pentru că uh, dincolo de competențele sale monetare, trecem la altceva și uh, trebuie să inventăm un sistem de responsabilitate, de, de raportare, care până în prezent nu uh, exista. Ca urmare, deciziile de implementare pe care le va lua BCE vor fi capitale. Aș spune în primul rând că ne confruntăm în continuare cu problema diferenței între zona euro și zona uh, non-euro. Trebuie să fim cât mai inclusiv posibil. Țările care nu sunt în zona euro uh, Um, ar trebui și care vor să intre în acest sistem ar trebui să-și iau un angajament ferm și să nu iasă la prima dificultate. Uh, cred că este păcat că am um, dat un drept de veto unor țări care fac parte din piața internă, drept de veto cu privire la uh, funcționarea BCE. Da, mecanismul de rezoluție este foarte important, l-ați auzit și pe Guy Verhofstadt ieri. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca textul privind rezoluția băncilor să fie adoptat până la sfârșitul acestei legislaturi, pentru că toate discursurile frumoase despre creștere depind de capacitatea noastră efect efectivă de a ne îndeplini misiunea. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând e vorba de democrație. Cu alte cuvinte, cum poate puterea politică să reia controlul asupra sectorului financiar care s-a eliberat de-a lungul decenilor anterioare de orice regulă și de orice fel de control. Eh, sigur, s-a făcut liberalizare, dereglementare, dar cei care trebuiau să se ocupe de respectarea regulilor rămase nu și-au făcut treaba. Supraveghetorii naționali n-au eh, împiedicat băncile din toate țările europene să investească în boomul imobiliar irlandez sau spaniol. N-au împiedicat aceste bănci să speculeze pe uh, piața subprime uh, în Statele Unite n-au împiedicat, n-au dorit să împiedice fuziunile foarte mari ca cele care au costat viața băncii Fortis pentru că a vrut să cumpere ceva mai mare decât ea. Sigur că salutăm uh, acest pas semnificativ făcut de ceea ce Parlamentul și mai ales familia verde cerea de foarte multă vreme și anume supravegherea integrată, o singură armă pentru toate băncile europene. Acest jandarm european va fi poate mai dur, decât uh, alții, decât relația existentă înainte între organismele naționale de supraveghere și băncile naționale care trebuiau supravegheate. Este un pas înainte, dar avem două teste. Pe, în primul rând, testul credibilității, credibilitatea inițială, adică în momentul în care vom examina cu atenție calitatea bilanțurilor bancare în lunile viitoare. Oare examenul acesta se va face mai robust decât testele de stres pe care le știm și am văzut foarte bine că era o prostie. Acest prim test de credibilitate pentru Banca Centrală Europeană este important și apoi credibilitatea în regim pentru că Banca Centrală Europeană nu are expertiza necesară. Va reuși să facă acest lucru, va reuși să aibă o privire de vulturi ca să vadă că ceea ce controlează chiar este controlat și apoi, așa cum au spus vorbitorii, se pune problema controlului democratic. Nu trebuie ca o instituție cum e Banca Centrală Europeană, care este independentă și chiar disprețuiește instituțiile democratice, e bine, banca trebuie să dea cumva raport cuiva, să, fie, să se subordoneze cuiva. Și vom vedea dacă aceste prevederi vor fi respectate și în spirit și în litere de către Banca Europeană. Mulțumesc. Următorul Următorul vorbitor este doamna Swinburne. Astăzi vorbim despre un mecanism, mecanism unic de supraveghere. În iulie 2012 se vorbea despre această uniune bancară în zona euro, însă există și alte aspecte importante care nu au fost încă încheiate. Să obținem o schemă de garantare a depozitelor, de asemenea să avem un fond de rezoluție unic pentru salvarea băncilor care întâmpină dificultăți. Niciunul dintre dorsare nu ar trebui să fie grăbit, pentru că trebuie să avem arhitectura potrivită, deoarece situația în zona euro este critică. De aceea, Parlamentul uh, trebuie trebuie să se străduiască uh, să facă pașii corespunzători pentru a, a uh, construi aceste noi structuri, ținând cont de potențialele consecințe pentru toți uh, actorii implicați. Mecanismele de responsabilitate cu care suntem obișnuiți din context național au fost asigurate și trebuie luate în vizor. În calitate de supraveghetori independenți, ar trebui să fim conștienți că independența nu înseamnă uh, lipsit de răspundere. Uh, Echipa parlamentară a insistat pe un acord interinstituțional care să permită uh, Parlamentului posibilitatea de examinare temeinică cu privire la supravegherea bancară. Am pus pe picioare un sistem în, prin care Parlamentul să fie capabil să explice cetățenilor deciziile dificile pe care va trebui să le ia BCE-ul pe viitor cu privire la starea băncilor și uh, a economiei în general. Grupul meu uh, dorește să se asigure că uh, cele două activități rămân separate. Politica uh, aspectele financiare trebuie să rămână întotdeauna separate de influența politică. Trebuie să existe linii de raportare separate, precum și rapoarte de supraveghere separate. Deciziile trebuie convenite în cadrul unei structuri care uh, să fie uh, propusă în prealabil. Grupul ECR uh, are mulți membri uh, din țările care nu sunt în zona euro. Uh, de aceea aș dori uh, să mulțumesc uh, membrilor din echipa de negociere și în special domnului Tyson și domnului Giggold pentru faptul că au recunoscut că pentru ca această uniune bancară să funcționeze trebuie să se țină cont de nevoile tuturor și ale celor care nu sunt membri ai zonei euro. Acest pachet vorbește despre acest mecanism unic de supraveghere pentru în toată Europa, respectând uh, uh piața internă. Sunt incluse aici și uh, bănci din uh, zona non-euro, ceea ce are o importanță foarte mare pentru toată lumea. Recunosc că a fost dificil pentru anumiți deputați să sprijine o astfel de structură uh, cu privire la Uniunea Bancară Europeană. Însă, salvarea pieții unice pentru cei care au rămas în afara zonei euro reprezintă cheia către regăsarea economică și pentru stabilitatea de viitor. Marile proiecte politice care nu au ținut cont de realitățile din teren reprezintă unul dintre motivele pentru care am avut o asemenea criză a datoriilor suverane. Îi rog pe colegii care lucrează la ceilalți piloni să fie la fel de deschiși și flexibili cu privire la uh, regimul de supraveghere și cu privire la cei care nu fac parte din zona euro să li se permită celor care aleg să uh, fie în afara acestui sistem să poată face diferența. Dorim un sistem mai integrat, financiar, care începe să devină realitate pe o piață mai unică, ceva mai largă. Președinte, mulțumesc, domnul Clute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Necesitatea unei uniuni bancare europene și a unei uh, supravegheri uh, bancare europene este un lucru indubitabil pentru mine, cât și pentru majoritatea deputaților. Însă modul în care este construită o astfel de uniune bancară, aici am niște semne de întrebare. În primul rând, acest lucru a fost menționat și de către colegi, rămâne în continuare o problemă, și anume supravegherea bancară rămâne la început limitată la zona euro. În loc să se uh, extindă pe întreaga piață internă unică. De aceea uh, avem în continuare un uh, covor uh, format din uh, petece. Rămâne problema BCE-ului, de asemenea. S-a discutat mult despre acest lucru la Econ și la echipa de negociere, dacă ECB-ul ar trebui să preia supravegherea sau nu. Apare aici o relație tensionată față de Autoritatea Bancară Europeană, o tensiune care cu greu se va dizolva. De asemenea, creșterea puterii BCE-ului reprezintă un subiect controversat care a fost discutat de multe ori. S-a dovedit în negocierile uh, cu privire la tratatul interinstituțional uh, care se referă la controlul asupra BCE-ului cât este de dificil să uh, avem controlul asupra unei astfel de probleme. Într-adevăr, am reușit să înregistrăm progrese, să impunem multe aspecte, însă în continuare va exista un mare semn de întrebare cu privire la cum se va rezolva acest sistem pe termen lung nu există erori de construcție grave și în partea și va trebui ca pe viitor să reușim să avem o supraveghere bancară europeană. Poate că într-un prim pas am eșuat, dar cred că această a doua încercare de instituire a acestei uh, Uniuni Bancare Europene uh, va uh, repurta un succes și în felul acesta vor fi rezolvate cât mai multe probleme. Sigur că apar probleme pe parcurs, însă acestea nu pot fi puse numai în cârca echipei de negociere. Trebuie să ne gândim la tratatele care, uh, pe care se bazează uh, toate aceste discuții. Însă aici intervine Consiliul. Consiliul este cel care poate modifica ceva în acest punct și depinde de Consiliu să creeze premiza astfel încât uh, condițiile contractuale să existe și să avem o Uniune Bancară Europeană, așa cum a fost solicitată și de antevorbitorii mei și descrisă de aceștia. O Uniune Bancară care să fie construită și impusă în următorii ani. Sper că Consiliul este conștient de răspunderea pe care o are și că se va ridica la înălțimea ei cât mai rapid posibil. Vă mulțumesc! Schön. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Morganti. Grazie, Presidente. Eu nu am nulla contro una maggiore vigilanza del settore. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă deranjează problema supravegherii sistemului bancar. În trecut, dacă ar fi existat controle, atunci situația nu ar fi fost la fel de tragică pentru foarte multe instituții. Domn președintele Draghi nu este astăzi aici. Unde era când s-au luat aceste decizii privind Monte de Piaschi di Siena? Uh, când uh, s-au discutat uh, problemele cu care se confrunta cea mai veche bancă din lume. Cred că foarte mulți bani nu erau vizibili pentru ochiul liber și ABN AMRO și consilierilor Goldman Sachs, Mario Draghi, ar fi trebuit să știe ce se întâmplă cu aceste bănci și să sperăm că mecanismul de supraveghere va funcționa de data aceasta. Sper că nu va trebui să scoatem din încurcătură toate băncile cu probleme, să le salvăm. Ar fi bine să ne gândim la cele care sunt gardienii economiilor și depunerilor depozitelor oamenilor, dar banii contribuabililor nu trebuie să folosiți ca să jucăm la un casino de felul acesta. Eh, în Statele Unite există legea glass Eagle, eh, care ar trebui să ne ajute și să fie folosită și în, la noi cât mai repede. Ultimul vorbitor este domnul Gestra. Domnule președinte, Banca Centrală Europeană nu mai este independentă și totuși acesta era obiectivul tratatului. Acum uh, Banca Centrală este subordonată unei instituții politice. Ca urmare, nu se respectă tratatul obiectivul său principal de combatere a inflației nu este nici el uh, respectat. Și uh, citez aici articolul 182 din tratat care privește tocmai această independență. Vorbim foarte mult în rezoluție despre asta, dar mai sunt și alte exemple. Și în 2011 băncile erau controlate de Bruxelles. Putem să cităm uh, exemplul băncii Dexia sau băncii um, Ciprului, bănci care astăzi se află în situație de faliment total. Și atunci, cum putem putem să credem că supravegherea europeană reprezintă un instrument util prin excelență. Cred că avem de-a face aici cu un acord care nu este economic, ci este politic. Uh vorbim și despre recapitalizarea băncilor. Uh, această recapitalizare se va face în mod indirect prin intermediul utilizării uh, banilor uh, um, cetățenilor. Ei bine, acest mecanism uh, care este susținut de Comisie și de uh, o parte din grupurile politice din Parlamentul European nu respectă cetățenii, cetățeni care anul viitor au uh, o ultimă posibilitate să-și exprime uh, criticile și să-și exercite dreptul democratic. Mulțumesc foarte mult și acum pentru concluzii dau cuvântul domnului Barnier. Domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor uh, pentru intervențiile făcute și mai ales în ultimele 12 luni pentru vigilența dumneavoastră, pentru propunerile pe care le-ați făcut și pentru angajamentul de care ați dovadă. Cum a spus Marian Thyssen, Uniunea bancară pe care o construim uh, își vede astăzi întărite fundațiile și este uh, și are ca element cheie în centrul său pe cetățeni, cetățeni și încrederea lor care a fost guduită de criză. Cum am văzut și la G20 acum câteva zile la Sankt ă, Petersburg, ă, încrederea cetățenilor este cheie și, pe, și uh, ă, îi se adaugă și încrederea pe care pot să ne arate alte regiuni din, Uniunea, din, din lume, încredere față de Uniunea Europeană. Împărtășesc opinia dumneavoastră cu privire la necesitatea de a ne angaja astăzi cu hotărâre pentru acest pilon important al Uniunii Bancare Europene și anume mecanismul unic de rezoluție. Și aș vrea să-mi uh, reiterez uh, mulțumirile și încurajările față de doamna Fereira, nu numai pentru sprijinul pe care ni l-a arătat, dar și pentru munca pe care a demarat-o pentru a merge cât mai repede pe acest uh, subiect. Cum a spus și domnul Ferhofstadt, avem tot interesul ca acest proces să fie cât mai accelerat și noi cei de aici și uh, ministrii de finanțe uh, pe care îi voi întâlni mâine la Vilnius. Îi voi răspunde domnului Morganti că N-am terminat cu toate aceste texte legislative. Voi uh, propune uh, săptămâna viitoare un text care se referă la shadow banking, la acel uh, sistem paralel. De asemenea, voi propune și un mecanism de încadrare a criteriilor de benchmarking și ne vom asigura că avem cea mai bună separare a riscurilor care privesc partea de investiții a băncilor și partea de activități tradiționale unde sunt implicați consumatorii de asemenea, voi spune domnului Zistra că am, uh, ne am uh, încercat să asigurăm o separare clară a competențelor Băncii Centrale Europene, asigurându-i un rol principal de asigurare a stabilității monetare Asta este deci rolul principal și apoi competența despre care vorbim astăzi, care vine să se adauge, competența de supraveghere. Cum a spus și Silvi Gular, sunt de acord cu locul pe care trebuie să-l joace, rolul pe care trebuie să-l joace în acest mecanism de supraveghere țările care nu fac parte din zona euro, dar care vor să participe în mod benevol la acest sistem. Respectând însă, doamnă Swinburne, integritatea pieței unice, integritatea celor 28 de țări care fac parte din piața unică, la care țin la fel de mult ca și dumneavoastră. Uh Domnul Lamberts a vorbit despre evaluarea bilanțului băncilor. Este un exercițiu pe care Banca Centrală Europeană a dorit să-l uh, efectueze înainte de a-și prelua acest rol de supraveghere. Cred că este important ca acest exercițiu să fie realizat cu rigoare și cu metodă, cum a spus și doamna Wortman Cole. Ați sugerat ca acest exercițiu să nu fie încredințat unei terțe părți, unei părți independente. În același timp, este logic ca uh, supraveghetorul, deci Banca Centrală Europeană, să cunoască în profunzime uh, peisajul bancar și asta intră într-o abordare mai um, generală. Autoritatea bancară europeană este și ea foarte importantă și, domnule Clute, vă asigur că uh, am vrut să ne asigurăm că rolul și competențele sale sunt respectate și Indiferent de cine realizează acest exercițiu, ceea ce contează este seriozitatea și uh, robustețea ipotezelor care reies de aici. Îi mulțumesc uh, din nou domnului Gigol ca și doamnei Thyssen pentru rolul de uh, raportori și de asemenea și domnul Lambert a vorbit despre uh, puterile de control, uh, competențele de control parlamentar. Uh, mă bucur foarte mult să văd acordul interinstituțional care a avut loc între Parlamentul dumneavoastră și Banca Centrală Europeană. Știu că procesul nu a fost uh, ușor. Vă înțeleg preocuparea de a vă păstra rolul democratic și competențele pe care trebuie să le aveți în acest mecanism de responsabilizare Înțeleg exigențele de confidențialitate care se impun aici, însă și datorită muncii dumneavoastră am ajuns astăzi la un compromis echilibrat uh, de care sunt foarte mulțumit și care sper că va fi validat prin votul uh, de mai târziu. Uh, ca urmare, pot să vă spun că voi saluta eforturile noastre comune în momentul în care ele vor fi finalizate. Uh, acest mecanism trebuie să devină solid și să funcționeze încă de anul viitor, din 2014, și pentru asta pilonul său esențial, mecanismul de rezoluție, trebuie să fie funcțional și trebuie să lucrăm la el cu același obiectiv colectiv de uh, reușită. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, mulțumesc tuturor vorbitorilor. Dezbaterea se închide aici. Uh, suspend uh, ședința până la voturi care vor avea loc la ora 12. Mulțumesc!